Parlamentul uh, va avea o perioadă de trei luni începând de mâine, deci până pe 20, de, din 21 ianuarie, timp de trei luni. Uh, procesele verbale de astăzi vor fi prezentate spre aprobare la începutul următoarei sesiuni uh, parțiale. Dacă nu sunt obiecții, rezoluțiile adoptate astăzi vor fi înaintate celor uh, vizați intervenție procedurală a domnului Sterling. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut două voturi cu apel nominal. În această dimineață, chiar înainte de prânz, de fapt, am avut numai două voturi cu apel nominal și este o regulă în acest Parlament că trebuie să votezi peste 50% din timp cu voturi cu apel nominal ca să te asiguri că primești o plată întreagă pentru întreaga zi. E corect? Asta e explicația în aceste situații sau cum se explică? Președintele, e corect, trebuie să fii prezent măcar 50% din timp, spune președintele. Așadar, colegi, sesiunea de astăzi este închisă. Vă doresc o după amiază plăcută și drum bun acasă. Vă mulțumesc, la revedere!